Good morning, everybody. Bună ziua, dragi colegi. Începem ședința de astăzi. Will last until uh, uh, tomorrow, yes, afternoon, but in the afternoon. Avem o ședință care începe astăzi și va ține până mâine. Până mâine după masă avem o audiere, un seminar. Dar să trecem la informațiile de astăzi. La punctul 8, protecția monezii euro, raportor doamna McIntyre, acest punct a fost amânat. Același lucru și în ceea ce privește votul uh, rezoluției pentru strategia de integrare a romilor, punctul 9, care era prevăzut pentru această dimineață, se va amâna până la următoarea ședință a LIBE pe 5 decembrie. Iată care au fost modificările pe ordinea de zi. Dacă sunteți de acord, atunci considerăm adoptată această ordine de zi. Și acum câteva comunicări în legătură cu interpretarea. Interpretarea astăzi nu va fi disponibilă în finlandeză și nici în estoniană, din păcate. Vă mulțumesc pentru înțelegere. Dacă sunteți de acord, atunci putem adopta și procesul verbal al următoarelor întâlniri. 29-30 mai 2013, 6 iunie 2013, 19-20 iunie 2013, 27 iunie, 16-18 septembrie 2013 și dacă până la sfârșitul ședinței de mâine nu se vor prezenta obiecții, atunci aceste procese verbale vor fi adoptate. Și acum trecem la comunicări referitoare la situația actuală a negocierilor interinstituționale în cadrul procedurilor legislative. În ceea ce privește ICT, ieri a avut loc un trialog și am să dau cuvântul domnului Iacolino pentru a ne da informațiile necesare. Mulțumesc, doamnă președintă. Într-adevăr, ieri a avut loc trialogul la Consiliu la acest dosar. Și am făcut raportul referitor la laboratoare. Consiliul ar dori să facem eforturi pentru a ajunge la un acord între instituții cât mai repede cu putință. Întâlnirea noastră de ieri a fost una bună, pozitivă. Am reușit să ajungem la acorduri, în special în ceea ce privește eliminarea programelor naționale și după ce vom adopta această procedură, ea va fi aplicată de toate statele membre. E vorba de proceduri uniforme, omogene pentru toate statele membre. Iar termenele pentru transferurile intra a fost redus, acum este vorba de un termen de șase luni de zile și am ajuns și la un acord în legătură cu tratarea în comun a permiselor de ședere, inclusiv cele pentru familie, pentru ca acest punct să fie mai atrăgător. E clar că în afară de specialiști care sunt direct vizați, această chestiune ne permite să oferim facilități și rudelor implicate. Iată, punctul referitor la mobilitate a fost amânat după o perioadă foarte lungă și va trebui să ajungem la un acord cu Consiliul, pentru că la Parlament am ajuns la un acord în legătură cu o anumită responsabilitate financiară. Și această responsabilitate financiară să-i revină angajatorului, pentru că altfel procedurile s-ar lungi prea mult. Mai există și problema cotelor pentru comisie și nu e vorba aici de ceea ce se află reflectat în tratatul de la Lisabona, ci alte opțiuni. Oricum, negocierile au fost uh, foarte intense, dar rezultatele sunt bune. Am discutat și cu raportorii din umbră și cu secretariatul și acum mai rămâne de discutat articolul 14, cel referitor la alte consecințe. Comisia competentă este și Comisia de Ocupare și am trimis un e-mail doamnei Iaconsari pentru că este vorba de o procedură de cooperare între cele două comisii. Așa că în e-mailul respectiv uh, propuneam niște compromisuri pentru uh, a putea încheia în sfârșit negocierile la acest dosar în cadrul președinției lituaniene, cel mai târziu în cadrul președinției elene, deci viitoarea președinție, pentru a avea dezbaterea la plenară în luna februarie. În felul acesta, Europa ar avea în sfârșit un instrument uh, care să pună în echilibru cererile venite din partea lucrătorilor din țările terțe și problemele de pe piața muncii. Este vorba însă de oameni care au uh, competențe profesionale specifice. Mulțumesc, domnule Iacolino. Acum, referitor la CFM, uh, votul a avut loc la Comisia Libem și astăzi vom vota în legătură cu Pericles 2020 și iată, ajungem în sfârșit în ultima parte a negocierilor. Săptămâna trecută la Strasburg au avut loc uh, trialoguri asupra celor trei uh, regulamente specifice, cel referitor la frontiere inteligente, cooperare polițienească și fondul pentru migrație și azil. Mai există și un trialog referitor la fondul pentru migrație și azil și chestiunile orizontale iar problema actelor delegate și a deciziilor de programare, care era pe ordinea de zi pentru trialogurile comune, președintele este încrezător că raportorii vor putea negocia un rezultat care să țină cont de ghidul conferinței președinților. Iar votul final la LIBE pentru aceste patru chestiuni va avea loc probabil în aceeași zi spre sfârșitul lunii decembrie. Și acum, pe ordinea de zi, avem punctul referitor la punerea în aplicare a tratatului de la Lisabona în ceea ce privește Parlamentul European. Raportorul este domnul Nuno Melo, însă dânsul n-a sosit încă, mi s-a spus că va ajunge la ora 10. Deci va trebui să întrerupem lucrările și să îl așteptăm pe domnul Melo pentru câteva minute. Să sperăm că va fi aici la timp. take your seat, Mr. Mello. The reading exercise <laughs> for our colleagues is over and we can continue. Dragi colegi, vă rog să luați loc. Iată, colegul nostru este în sală. Domnule Melo, suntem la punctul 5, implementarea tratatului de la Lisabona în ceea ce privește Parlamentul European, avizul liber pentru Comisia AFCO, Mi s-a spus că trialogul de ieri, în ceea ce privește mandatul european de anchetă, a avut loc și că ați dori să spuneți câte ceva și în legătură cu asta. Așa că, ținând cont de faptul că punctul anterior se referea la negocierile în curs, v-aș ruga să ne informați în primul rând în legătură cu trialogul de ieri și după aceea în legătură cu acest aviz. Mulțumesc, doamnă președinte, am să vorbesc în portugheză. Aș vrea să spun la început că ieri am ajuns la un acord. În legătură cu mandatul european de arestare, de anchetă, mă scuzați. Și aceasta ne va permite să mergem mai departe în ceea ce privește libera circulație a persoanelor, a bunurilor, serviciilor și capitalelor și ne va ajuta să avem o justiție mai bună prin măsurile necesare de anchetă penală. Bineînțeles, respectând întotdeauna principiul recunoașterii reciproce. Aceasta va garanta libertățile fundamentale. Știm cu toții că este o chestiune foarte delicată. A fost nevoie de negocieri îndelungi și ieri am reușit ca în cadrul acestui trialog să avem un acord. Iată deci o știre foarte bună pentru comisia noastră. Mulțumesc și acum v-aș da cuvântul din nou pentru a continua cu proiectul de aviz pe care îl pregătește LIBE pentru Comisia AFCO în legătură cu tratatul de la Lisabona. Da, mulțumesc. Pentru că e vorba aici de un dosar destul de restrâns în ceea ce privește termenii utilizați. Cred că, ținând cont de faptul că AFCO este comisia competentă, ar trebui să includem acolo și proiectul de rezoluție. Există cinci elemente esențiale în acest domeniu. În primul rând, la plenară trebuie să se țină cont de tratatul de la Lisabona și puterea normativă este întărită prin procedura de codecizie. Instrumentele legislative în domeniul penal se adoptă acum în conformitate cu procedura legislativă ordinară. Un alt element important este includerea Cartei Drepturilor Fundamentale în Tratatul de la Lisabona. Aceasta fiind obligatorie pentru statele membre și uh, trebuie să se țină cont de ea. Acestea sunt două elemente pozitive și aș vrea să subliniez importanța acestor două elemente. Există și o serie de elemente care ar trebui să fie mai bine analizate, mai precis celelalte trei puncte pe care vreau să le menționez aici. Tratatul de la Lisabona recunoaște că Comisia Europeană are competența pentru acte delegate dar ar trebui să cerem Comisiei Europene pentru a face diferența foarte clară între actele delegate care au fost deja executate și pentru a asigura actele așa cum sunt contemplate ele în tratat. Comisia ar trebui să informeze Parlamentul European întotdeauna în legătură cu negocierile în curs asupra acordurilor internaționale, în special dacă este vorba despre drepturile fundamentale ale cetățenilor, pentru că există un adevărat deficit în această privință, în ciuda tratatului de la Lisabona. Și ultimul element, cred că ar trebui să cerem Consiliului să se gândească la posibilitatea de a avea ședințe, întâlniri deschise pentru uh, unele consilii, de exemplu uh, Coreper, și să faciliteze participarea reprezentanților Parlamentului European. Asta deja se întâmplă la nivelul Parlamentului cu reprezentanții ai Comisiei și ar fi bine ca și Consiliul să deschidă porțile în același fel. Iată elementele pe care doream să le subliniez. Aș propune de asemenea termen pentru depunerea amendamentelor 17 uh, decembrie, dacă sunteți de acord, deci 17 decembrie. Mulțumesc, domnule Melo, dacă mai dorește cineva să intervină la această temă, dacă nu, termenul pentru depunerea amendamentelor, așa cum ne-a propus raportorul, va fi 17 decembrie și trecem la următorul punct, punctul 6, revizuirea mandatului european de arestare. Raportor este doamna Latford și, după cum știți, uh, decizia cadru care a fost adoptată în 2002 este unul dintre instrumentele legale cele mai importante în domeniul cooperării judiciare pe chestiunile penale. și aplicația cea mai uh, importantă a principiului uh, încrederii reciproce este tocmai acest instrument. Însă există întrebări serioase în legătură cu eficiența implementării și utilizării acestui mandat și acest raport dorește să îmbunătățească cadrul legal actual. Am să dau acum cuvântul raportorului, doamnei Latford, care va prezenta proiectul de inițiativă legislativă și recomandări foarte clare în acest sens. Din câte știu, proiectul de raport n-a fost tradus în toate limbile, iar după aceea vom avea și dezbaterea. Vă rog. Thank you, <clears throat> Madam Chairman. Mulțumesc, doamnă președinte. M-ați luat un pic cam pe nepregătite, că am început mai devreme. Ați spus că nu a fost distribuit în toate limbile, pentru că eu am crezut că, de fapt, a fost distribuit. Am bun, mă răz pe gânduri. Mulțumesc foarte mult. Mă bucur să pot să-mi prezint raportul, care este rezultatul unei, unui aranjament uh, lucrativ, dacă se poate spune așa, cu raportorii din umbră. și sper că restul procesului va, fi la fel, va decurge la fel de uh, fructuos. Avem un raport care este destul de modest ca mărime, are câteva pagini plus o anexă și un memorandum explicativ, prin care am încercat să cuprindem uh, provocările puse de mandatul european de arestare. Am început în raport recunoscând faptul că decizia cadru din 2002 este piatra de hotar pentru recunoașterea reciprocă uh, în cooperarea judiciară și a avut mare succes în ceea ce privește predarea infractorilor prin comparație cu procedurile obișnuite de extradare. Dar există niște probleme, dintre care unele sunt specifice textului deciziei cadru. Și aceste probleme rezultă în principal din implementarea proastă și acest raport nu se ocupă de acele probleme. Ne așteptăm că acest lucru se va întâmpla din 2014 odată cu uh, decizia de aplicare din partea Comisiei. Dar există și alte probleme legate de uh, instrumentul de recunoaștere reciprocă datorat unei dezvoltări dezechilibrate a sistemelor judiciare din UE. Uh, pe pagina 4 avem o listă cu 10 îngrijorări și o să trec foarte repede prin ele. Prima pe care o subliniem este absența unui temei explicit pentru refuzul unui uh, mandat european de arestare pe baza unei încălcări a drepturilor omului. Și asta a dus la o inconsecvență a aplicării, a implementării în statele membre. Pentru că încă avem nevoie de un temei juridic explicit pentru încălcarea drepturilor omului, dar, din păcate, situația este puțin dezechilibrată în statele membre. Apoi, lipsa dreptului la un uh, remediu eficient dacă regulile nu sunt uh, aplicate. Deci uh, asta este reglementat de dreptul național, ceea ce iarăși duce la inconsecvențe cu statele membre. A treia problemă subliniată este lipsa unei interacțiuni clare între refuzările mandatului european de arestare și sistemul SIS și alertele care apar acolo. Există o lipsă de legătură automată sau semiautomată între retragerea unui mandat european de arestare de către statul emitent și îndepărtarea acestuia din sistemul de informații Schengen. Și al doilea scenariu este ce se întâmplă dacă un uh, uh, mandat este refuzat uh, în temeiul refuzului obligatoriu, dar continuă să rămână ca alertă în SIS. Pentru că au existat cazuri cu oameni care au fost prejudiciați de acest tip de situație. A patra problemă este binecunoscuta problemă a utilizării disproporționate a mandatului european de arestare pentru um, infracțiuni minore ceea ce duce și la încălcarea drepturilor civile prin uh, un arest nejustificat uh, și, de asemenea, și uh, duce și la cheltuieli mari pentru statele membre. Apoi, lipsa de precizie în ceea ce privește înțelesul în scopul realizării unei decizii judecătorești. Se spune că mandatele europene de arestare sunt uh, folosite pentru suspecți sau martori și nu pentru inculpați. În faza de dinaintea procesului. Dar acesta este un abuz, o abuzare a mandatului european de arestare, pentru că acesta nu ar trebui să fie un instrument de anchetă, ci un instrument de uh, aducere în judecată, de rechizitoriu. Apoi, al șaselea punct, uh, autoritatea judiciară și definirea ei, lucru care tot apare în munca noastră, pentru că asta duce la o divergență de practici între statele membre. Uh, și duce la incertitudini în uh, procese. A existat uh, un caz, o speță recentă uh, la Curtea Supremă de Justiție din Regatul Unit legat de o um, recunoaștere a unei decizii din Lituania. Există cazuri de identitate greșită. A apărut unul în Regatul Unit, unul în Belgia, pur și simplu a fost arestată persoana greșită. Și atunci nici statul emitent, nici uh, statul uh, executant nu și asumă responsabilitatea pentru rezolvarea și compensarea uh, persoanei respective. Apoi, avem o perioadă excesivă de reținere înaintea procesului. Perioadele diferă de la stat membru la stat membru. Ar trebui să fie o ultimă instanță, dar de fapt este o primă instanță, pentru că deocamdată nu există vreun sistem mulțumitor. De asemenea, există niște condiții extrem de proaste în penitenciarele din uh, UE și asta duce la refuzarea executării unor mandate europene de arestare. Ultimul punct pe care îl menționez este Uh, eșecul de a folosi alte instrumente pentru recunoașterea reciprocă la nivel judiciar și asta se repercutează asupra tuturor celorlalte lucruri pe care le-am menționat. Și asta duce la niște soluții pe care le propun. Așa cum am spus, în pagina următoare, la alinatul 1, spunem faptul că acest raport nu vrea să se ocupe de aplicarea incorrectă uh, a mandatului european de arestare, dar soluțiile legislative, și acesta este un raport de inițiativă legislativă, solicită Comisiei Europene ca pe baza articolului 82 din tratat să vină cu o propunere legislativă pentru a rezolva problemele pe care le-am identificat ca fiind probleme nelegate de proasta implementare. În primul rând, să ofere un temei pentru uh, refuzarea obligatorie pe baza încălcării drepturilor omului. Ultima știre este că s-a ajuns la un acord aseară între Parlament și Consiliu în ceea ce privește Ordinul European de Anchetă și datorită presiunii Parlamentului, acolo am reușit să obținem o asemenea uh, prevedere în Ordinul European de Anchetă care să ofere statului de executare uh, posibilitatea de a refuza mandatul, executarea mandatului uh, în temeiul unei încălcări a drepturilor omului. Cred că ăsta ar putea fi un precedent care ar trebui să fie uh, reflectat și în alte instrumente de recunoaștere reciprocă. În speța Radu, acum uh, aproape un an, un caz din uh, o speță din România, una dintre problemele pentru oferirea unui temei de uh, refuz era că nu exista o prevedere specifică în mandatul european de arestare. Și dacă remediem această situație, cred că am putea umple un gol. Vorbim despre verificarea de proporționalitate și pentru că nu am vorbit uh, despre asta în statul de executare, uh, și asta este o mare problemă pe care o subliniem încă o dată, apare în Ordinul European de Anchetă pe baza gravității infracțiunii și, de asemenea, disponibilitatea unor măsuri alternative mai puțin intruzive. Asta tot încercăm să spunem, pentru că mandatul european de arestare are o pondere prea mare fie nu există alte măsuri, fie atunci când există, așa cum este ordinul de supraveghere european, nu sunt puse în aplicare și nu sunt utilizate de statele membre. Următoarea idee este că trebuie să existe o procedură de consultare standardizată pentru schimbul de informații între uh, statul emitent și statul executant. În primul rând pentru a uh, evalua dacă speța respectivă poate ajunge în instanță. Și dacă nu, cumva, mandatul european de arestare este folosit prea devreme în uh, cursul uh, procedurii. Uh, mandatul european de anchetă se va dovedi foarte, un precedent foarte util și credem că ar trebui să existe o procedură standard prin care măsurile de recunoaștere reciprocă pot fi, dacă este necesar, validate în statul emitent de un procuror, un judecător de anchetă și așa mai departe pentru a um, acoperi definirea autorității, uh, definiția autorității judiciare. E prea mult ca să intru în detalii, dar colegii știu despre ce vorbesc. Vrem să existe niște remedii uh, juridice constante și eficiente pentru persoanele care sunt acuzate pe nedrept. Deci cam acestea ar fi uh, subiectele la care vrem să vedem uh, propuneri legislative din partea Comisiei. Apoi, trecând mai departe, vrem o revizuire regulată a mandatelor de arestare europene neexecutate și, de asemenea, retragerea acestora din SIS uh, sau de la Interpol atunci când mandatul a fost uh, refuzat din temeiuri obligatorii. Deci dacă ai o recunoaștere reciprocă a sentințelor, trebuie să ai o recunoaștere reciprocă și a refuzurilor. Uh, solicităm statelor membre să implementeze toate măsurile, inclusiv cele mai puțin intruzive fie că vorbim despre ordinul de supraveghere, fie că vorbim despre decizia cadru privind uh, uh eliberarea condiționată, uh, penalitățile financiare, deci toate aceste uh, posibilități uh, nu sunt exploatate cum trebuie și trebuie să ne asigurăm că mandatul european de arestare este utilizat în sensul în care a fost gândit. Apoi uh, solicităm despăgubiri în cazul uh, acuzațiilor pe nedrept și un alt punct important la alinatul 7 este că solicităm statelor membre și Comisiei să coopereze în uh, consolidarea rețelelor de contact ale judecătorilor, procurorilor, și a avocaților apărării, care sunt de obicei excluși, tocmai pentru a facilita uh, o procedură bine informată. Pentru că nu este o idee să arunci, o idee bună să arunci cu banii pe geam pentru proceduri procesionate legate de mandatul european de arestare. Vrem să vedem mai multă formare la nivelul judecătorilor, procurorilor și avocaților, pentru că nu există suficient de mulți uh, oameni bine pregătiți. Și legătura în, uh, cu asta în uh, alinatul 8 este că vrem să vedem și finanțare un lucru care a fost discutat în cadrul unui proiect pilot o rețea juridică europeană, o rețea specializată de oameni calificați să lucreze cu mandatul european de arestare și acolo vrem să vedem și avocația apărării. Unii vorbesc despre o rețea oficială. Preferința mea ar fi să nu începem la nivel instituțional, ci să ne asigurăm că sprijinim o rețea de avocați a apărării bine pregătiți. Și nu în ultimul rând solicităm Comisiei să exploreze mijloacele juridice și financiare disponibile la nivel european pentru a îmbunătăți condițiile de detenție, la fel ca și în restul raportului, am fost uh, restricționați de regulile Parlamentului în ceea ce privește numărul de caractere din raport, așa încât uh, unele lucruri nu au fost uh, discutate în amănunt așa cum ne-am fi dorit. Înainte de a finaliza, de a termina, mă scuzați, vă atrag atenția asupra anexei, acolo unde, în conformitate cu formula pentru un raport de inițiativă legislativă, am venit uh, cu un posibil text pe care ni l-am dorit în uh, propunerea legislativă. Aștept cu interes observațiile din partea raportorilor din umbră, care au fost extrem de uh, util. Dialogul următor va avea loc pe 6 decembrie și votul va avea loc în ianuarie. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Latford. Acum o să deschid discuția. O să vă rog să încercați să fiți cât mai succinți și să nu uitați că avem un vot la ora 11. Pentru raportorii din umbră și toți ceilalți care ar dori să intervină pe această temă, ă, apoi dăm cuvântul și comisiei. Eu sunt raportor din umbră din partea PPE-ului și foarte pe scurt vreau să o felicit pe colega mea, doamna Latford, pentru activitatea excelentă. Cred că este un proiect de raport uh, foarte bun. E clar că punctele menționate sunt cele mai problematice lucruri pe care le-am discutat și care apar atunci când discutăm despre mandatul european de arestare. Există o înțelegere comună că este un instrument foarte important, unul dintre cele mai importante în ceea ce privește criminala, uh, cooperarea penală și ar trebui să funcționeze în mod adecvat. Vedem că există goluri în ceea ce privește punerea în aplicare și înțelegerea acestui mandat. Sunt de acord cu lista redactată de raportor și mă bucur să văd uh, și verificarea de proporționalitate acolo. Eu am vrut o verificare dublă de proporționalitate pentru ambele state, statul emitent și statul de execuție, și e bine că se include aici și retragerea mandatului de arestare dacă este respins din temeiuri obligatorii. Subliniez și importanța formării uh, practicanților juridici. Dar trebuie să fim foarte precauți atunci când deschidem acest subiect, așa încât să nu deschidem o cutie a Pandorei, așa cum uh, uh, se spune în Ungaria nu, și în România de altfel, nu arunca bebelușul cu apa din copaie. Ar trebui să îmbunătățim textul și să nu facem nimic în detrimentul instrumentului existent. Deși înțeleg intenția raportorului, pentru a ne concentra asupra lucrurilor care pot fi îmbunătățite, recunosc și rolul statelor membre și a instituțiilor juridice în ceea ce privește punerea în aplicare a directivei cadru existente și răspunderea lor primară în acest sens. Cam asta a fost din partea mea ca raportor PPE și dau cuvântul doamnei Zibel. Ja, vielen Dank. Ähm, ich möchte zu Vă mulțumesc. Mai întâi de toate vreau să-i mulțumesc uh, doamnei raportor pentru acest raport foarte complex. Cred că toți raportorii au fost uh, de acord cu lista problemelor legate de aplicarea acestui mandat european de arestare. Nu are sens să repet toate provocările în contextul aplicării mandatului european de arestare. Toate aceste motive și toate aceste probleme sunt incluse în raport. Dar eu am o problemă principială. Mandatul european de arestare există din 2002 și din nou și din nou în Parlamentul European am discutat despre problemele existente în contextul aplicării acestui mandat. Dar situația nu s-a schimbat deloc. În continuare spunem că procedurile sunt prea lungi, că perioadele de, de arestare preventivă sunt prea lungi, că există probleme la implementare. Prin urmare, din punctul meu de vedere, dacă procedăm așa cum se propune, uh, mă tem că și peste 10 ani vom discuta exact aceleași probleme. De ce ne aflăm în situația aceasta? Pentru că statele membre nu vor să implementeze regulile existente, pentru că nu sunt capabile să aplice regulile existente. Deci, cum anume ar putea fi îmbunătățită aplicarea acestui mandat uh, european de arestare, uh, iar această, răspunsul la această întrebare ar trebui să fie discutat uh, de către instanțele europene împreună cu statele membre cât mai re- repede cu putință. Se prea poate ca statele membre să fie dornice acum a coopera mai strâns Uh, lucru care este foarte, foarte important, însă, în continuare, iată, statele membre au probleme în a asigura aceleași drepturi sau drepturi unitare în ceea ce privește acuzații și urmăriții. Prin urmare, iată, am constatat care sunt problemele, dar se pune întrebarea cum anume am putea proceda pentru ca situația să se îmbunătățească pe viitor. Și vreau să vă mai pun o întrebare. Ce se va întâmpla într-adevăr dacă vom mai deschide această cutie a Pandorei care este mandatul european de anchetă? Uh, de, de arestare. Uh, deocamdată, la nivel declarativ, toată lumea spune că acest mandat este un instrument util, dar iată că instrumentul acesta util nu este bine aplicat. Ei bine, nu am o soluție neapărat, uh, dar discuția este importantă, trebuie să recunosc. Și mi-aș mai dori să discut în continuare cu raportoarea și de asemenea cu ceilalți raportori din uh, umbră pe marginea punctului 1. Doamna Sargentini. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Voi folosi astăzi uh, limba mea maternă. Sunt uh, tare mulțumită de raportul doamnei Latford. A durat ceva timp, a durat prea mult până când Parlamentul European a decis să spună lucrurilor pe nume, și anume să spună că mandatul european de arestare are atâtea lacune încât nu putem să fim siguri că um, suspecții uh, sunt într-adevăr tratați așa cum ar trebui să fie tratați. În uh, urmă cu câțiva ani de zile am avut uh, un caz, o speță, în care acuzatul uh, pur și simplu era un om nevinovat. În ciuda aceasta a apăruse un mandat european de arestare. Execuția trebuia să fie uh, Um, respectată, însă am reușit uh, prin intervenții ale magistraților să uh, elucidăm uh, speța. Și asta s-a întâmplat relativ rapid, pentru că dacă n-am fi reușit să, să rezolvăm problema, cu siguranță acuzatul ar fi, sau suspectul ar fi fost încarcerat vreo 8 luni de zile pentru nimic. De asemenea, trebuie să vedem cum e cu drepturile acuzaților, cum e cu dreptul suspect condițiilor și care sunt condițiile de încarcerare în diferitele state membre, pentru că, din punctul acesta de vedere, nu există o armonizare, din păcate. De asemenea, um, extrădările sau uh, predările mai degrabă, degrabă. Procedurile de predare sunt în continuare um, tergiversate din anumite motive uh, și nu funcționează între diferitele state membre. Spre exemplu, am avut, uh, au, exist, au existat mari probleme cu procedurile de predare între Finlanda și țările de jos, dar și între um, țările de jos și uh, Regatul Unit. De asemenea, um, importanța avocaților trebuie să fie subliniată mai mult pe viitor în uh, actele legislative. Iată, doamna Latford pune uh, degetul pe rană, um, vorbește despre executarea pedepselor, despre drepturile suspecților, despre căile de atac care trebuie să fie îmbunătățite și, de asemenea, uh, Uh, vorbește despre anchetele care trebuie să fie fundamentate astfel încât uh, cei care fac obiectul unui mandat european de arestare să fie într-adevăr demni, între ghilimele, de acest mandat european de arestare și să nu fie persoane nevinovate care urmează să fie uh, încarcerate prea mult. Vă mulțumim, doamnă Sargentini. Domnul Kirkhope. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi de toate vreau să o felicit pe baronesa Latford. Acest mandat este într-adevăr un instrument esențial. Până în momentul de față, MEA a fost, în ciuda lacunelor sale, un instrument des și bine folosit. A dus la evitarea unor uh, proceduri lungi de extradare. De asemenea, viteza cu care poate fi aplicată a fost un beneficiu, a fost un atu pentru toată lumea, în special acum că dat, dată fiind existența spațiului Schengen, procedurile trebuie să fie mai rapide. Acum, procedurile de extradare, iată, au o durată nu de 18 luni ca în trecut, ci predarea se poate face în doar câteva săptămâni. Deci, succesul acestui mandat este evident. Într-adevăr, există lacune, am fi putut să le, să le îmbunătățim în trecut, dar n-am făcut-o. Iar în momentul de față, dacă tot discutăm despre acest, ele, despre acest subiect, e momentul să analizăm uh, cu mare atenție toate acele domenii care pot uh, fi îmbunătățite, care pot fi ameliorate. Ei bine, din punctul meu de vedere, printre domeniile care trebuie să fie ameliorate este, să numără cel al Uh, proporționalității, spre exemplu. Trebuie să avem o proporționalitate cât se poate de clară în momentul uh, în care utilizăm uh, mandatul european de arestare pentru a Uh, elimina problemele cu care ne-am confruntat în trecut. De asemenea, uh, definițiile trebuie să fie clarificate pentru că uh, definițiile, așa cum arată ele în momentul de față, pot fi prea larg interpretate de către statele și autoritățile implicate proporționalitatea, dacă vorbeam despre proporționalitate, din punctul meu de vedere, Uh, situația actuală nu funcționează. Există foarte multe restricții care trebuie să fie clarificate în ceea ce privește utilizarea acestui mandat uh, european de arestare și, de asemenea, garanțiile care existau în trecut în contextul extrădării nu mai sunt actualmente incluse în textul privind uh, mandatul european de arestare. Asta pentru a men- menționa doar câteva dintre problemele care trebuie să fie ameliorate. Cred că cu toții am identificat aceste lacune. Doamna raportor cu siguranță a făcut-o. Uh, dar, în contextul acesta, eu consider că important este să ne asigurăm că reforma pe care o solicităm va fi implementată e clar că e o chestiune de proporționalitate aplicarea mandatului european de arestare în contextul unor infracțiuni minore. Trebuie să ne asigurăm că mandatul european de arestare nu este executat atunci când există mari dubii în ceea ce privește respectarea drepturilor omului. Și de asemenea, în ceea ce privește accesul la consultanță juridică, la avocați, vorbesc acum în calitate de avocat, e bine, în, din punctul acesta de vedere, trebuie să ne asigurăm că există consultanță juridică pusă la dispoziția suspectului, atât în statul emitent cât și în cel de execuție. Prin urmare, domnule, doamnă președinte, nu pot decât să spun că o sprijin pe raportoare. Sunt de acord că mandatul european de arestare trebuie să facă obiectul unor reforme și, de asemenea, consider că noi, Comisia noastră și Parlamentul European, trebuie să ne asigurăm că pe viitor nu doar sprijinim acest mandat, ci obținem și ameliorările necesare pentru buna funcționare pe viitor. Mulțumim, urmează domnul Young. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să-i mulțumesc mult uh, doamnei raportoare pentru, această, pentru acest raport, vreau să-i mulțumesc pentru buna colaborare de asemenea. Am organizat o serie de ședințe fructuoase împreună cu dumneai și nu pot decât să-i mulțumesc pentru asta. Deci, sunt uh, pe ansamblu mulțumit cu raportul, dar totuși îmi rezerv dreptul de a face câteva comentarii. La primul aliniat se spune că punerea în aplicare imediată a deciziei cadru trebuie să fie garantată. Ei bine, așa ceva s-ar putea să nu fie posibil. De ce? Pentru că s-ar putea să existe instrumente diferite și uh, s-ar putea ca persoanele implicate să aibă nevoi și dorințe diferite. Trebuie să se facă o diferență clară între acțiunile mai scurte, în primă instanță, și alte proceduri, alte acțiuni care durează mai mult. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că nu este nici pe departe încălcată Convenția privind drepturile omului. Și asta trebuie să fie cât se poate de clar stipulat. Proporționalitatea. Proporționalitatea statului uh, emitent într-adevăr, dar ce se întâmplă în cazul în care se constată că, într-adevăr, statul emitent sau că statul emitent nu a făcut anchetele și investigațiile care garantează por- proporționalitatea și o dovedesc? Ce se întâmplă în aceste cazuri? Nu prea, nu prea știu uh, răspunsul la această întrebare. Și, de asemenea, uh, Oare n-ar fi mai bine să renunțăm la, la uh, aceste sisteme de informații și să optăm pentru cooperarea față în față? Mulțumim, domnul Bronx. Mulțumesc! Eu aș vrea să dispară uh, mandatul ăsta european de arestare, dar nu o să intru în detaliu. Haideți să vedem cum îl putem face să funcționeze mai bine magistrații din Regatul Unit uh, trebuie să fie conviși că uh, într-adevăr toate uh, condițiile pentru executarea acestui mandat european de arestare sunt respectate. Sper din tot sufletul că aceste garanții să se păstreze și pe viitor pentru ca nu cumva să existe uh, um, aplicări greșite. Doamna Ludford vorbea despre faptul că mandatul acesta este folosit pentru, uh, pentru um, uh, suspecți mai degrabă pentru acuzați. Pentru martori, îmi cer scuze. Deci, asta înseamnă că există persoane care fac declarații pe undeva și uh, se ajunge ca suspecții să facă obiectul acestui mandat european de arestare. Mă întreb în cum anume sunt sancționați acești martori uh, uh, mincinoși care duc la emiterea așa eronată a unui mandat european de arestare. De asemenea, se, vorbeau despre se vorbea despre condițiile de detență, de detenție. Cred că uh, Într-adevăr, condițiile acestea de detenție ar trebui să fie bine evaluate înainte ca un mandat european de arestare să fie executat într-adevăr, pentru că știm că situațiile între statele membre sunt tare diferite. Se făcea de asemenea o comparație între mandatul european de anchetă și mandatul european de arestare. Ei bine, eu nu sunt uh, mulțumit cu uh, de astfel de instrumente, dar dacă tot avem mandatul european de arestare, atunci ar fi bine să-l cuplăm cu mandatul european de investigație pentru a ne asigura că într-adevăr, aplicarea ordinului sunt, e potrivită. Am, am înțeles că 54.500 de mandate de arestare au fost emise la nivel european, dar doar un, vreo 11.000 au fost, uh, într-adevăr, executate și asta e o mare problemă. Uh, mulțumim, doamna Manzola. Mulțumesc și eu pentru acest raport, un raport deosebit de important pentru mine un, un raport pe care îl discutăm astăzi uh, în contextul în care vom primi, uh, este un raport important, cu atât mai mult cu cât astăzi vom primi uh, noi informații din partea Comisiei cu privire la diferite noi instrumente folosite sau vechi instrumente judiciare folosite la nivel european. Scrisorile rogatorii sunt cele înlocuite prea bine de mandatul european de arestare. Din păcate, însă, acest instrument, oricât ar fi el de bun, este aplicat cu anumite probleme sau aplicarea lor apare o, duce la o serie de probleme. Am fost uh, parlamentar um, sau am făcut parte din, uh, din uh, câmpul de magistrați uh, maltezi reprezentați la JAI și am uh, discutat în acest context întotdeauna despre mandatul european de arestare și despre faptul că acest mandat este aplicat în uh, cazul unor infracțiuni minore și asta mult prea des. Tocmai de aceea proporționalitatea trebuie să fie garantate și de asemenea căile de alt atac trebuie să fie analizate cu mare atenție. De asemenea, drepturile victimelor sau suspecțiilor trebuie să fie garantate. Întâlnim o serie de oameni care susțin că garanțiile incluse în mandatul european de arestare actualmente nu sunt suficiente. Aș vrea să-i cer raportoarei o discuție mai detaliată pe viitor cu privire la acest uh, mandat european de arestare. Eu nu cred că cadrul complet trebuie să fie modificat sau revizuit. Cred că ar trebui să discutăm mai în detaliu aceste probleme pentru a rămâne proporționali. Vă mulțumim, urmează Comisia. Uh, good morning, uh, uh, ladies and gentlemen. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor. În numele Comisiei Europene vreau să mulțumesc baronesei Ladford pentru efortul defuz, depus pentru acest raport cum a spus uh, Comisia Europeană în raportul său uh, de evaluare din 2011, care este uh, în continuare valabil, în special în ceea ce privește pro proporționalitatea în statul emitent, Această pro proporționalitate trebuie să fie îmbunătățită. De asemenea, drepturile procedurale ale acuzațiilor trebuie să fie îmbunătățite. Comisia își dorește o bună funcționare a mandatului european de arestare pe viitor, uh, cu atât mai mult cu cât acest uh, mandat este instrumentul cel mai încununat de succes dintre cele pe care le avem în acest domeniu. Din 2010 uh, încoace, Comisia a făcut uh, noi propuneri cu privire la mandatul european de arestare, propuneri care au fost uh, adoptate de Consiliu și de către, uh, de către Parlament, care au fost aceste măsuri adoptate, mă refer bineînțeles la accesul la avocați, Astăzi, care deja este garantat, astăzi Comisia adoptă noi drepturi procedurale uh, care vor avea repercusiuni și asupra mandatului european de arestare. Deci, pe lângă recunoașterea reciprocă, care este garantată cu privire la, spre exemplu, mandatul european de supraveghere, ne vom asigura că perioada de detenție în contextul procedurilor mandatului european de arestare vor fi scurtate de asemenea. Uh, situația s-a îmbunătățit în ultimii ani în ceea ce privește drepturile procedurale și, de asemenea, în ceea ce privește emiterea mandatelor europene de arestare. Din 2014 încolo doar jurisdicția Curții de Justiție va fi validă în acest context. De asemenea, s-au constatat o scădere a numărului de mandate europene, mandate europene de arestare emise pentru infracțiuni uh, minore și uh, cu siguranță lucrurile se vor îmbunătăți cât mai curând cu putință. Președinția nu sau Consiliul nu. Prin urmare îi dăm cuvântul uh, baronesei Latford. Vă mulțumesc, uh, doamnă președinte. Sunt uh, încântată de faptul că, iată, raportorii din umbră mă susțin. Am devenit uh, o adevărată echipă sudată și nu pot decât să mă bazez pe, iată, asistența raportorilor mei din, din umbră, care sunt chiar mai bine pregătiți între ghilimele decât mine în acest domeniu, spre exemplu doamna Sipăl. Într-adevăr, s-au, uh, s-au făcut progrese, faptul că, iată, Comisia Europeană a propus uh, ca dreptul la avocat să fie asigurat și în statul emitent. Uh, această măsură, practic, se datorează intervenției Parlamentului European. De asemenea, noi cerem respectarea clauzei proporționalității, proporționalității, subliniem importanța acestei clauze, de asemenea, subliniem necesitatea îmbunătățirii căilor de altac. De fapt, ă, ă, lucrurile acestea le-am solicitat de la bun început și dacă solicitările noastre ar fi fost respectate de către Comisie atunci și de către Consiliu atunci, cu siguranță nu am mai fi discutat acum despre aceste lacune existente. Da, am tras uh, semnalele de alarmă potrivită, potrivite în urmă cu 10 ani și dacă ele ar fi fost ascultate de cei care trebuiau să le asculte, cu siguranță nu ne-am afla în situația în care ne aflăm acum. Sunt încântată însă de faptul că, iată, toți cei care au uh, Uh, intervenit mă sprijină. Noi nu încercăm să distrugem, să eliminăm mandatul de arestare, ci încercăm pur și simplu să-l îmbunătățim. Dați-mi voie să reacționez la ceva spus de domnul de Jong. În aliniatul 1, asta pentru a clarifica situația. Spun că nu trebuie, că raportul acesta nu trebuie să se ocupe de spre exemplu, probleme precum respectarea anumitor termen, anumitor pro, nu trebuie să se ocupe de anumite probleme de aplicare a mandatului de, de european de arestare. Uh, deci probleme precum uh, interpretarea greșită a formularelor, etc., etc. Acestea, nu, nu sunt pro, acestea sunt probleme specifice și nu probleme care afectează, practic, cadrul legislativ. Noi cerem soluții legislative, soluții legislative care pot fi uh, implementate fie prin uh, măsuri precum drepturi procedurale sporite, fie prin drepturi uh, uh, orizontale sporite, uh, fie pe de altă parte, o altă soluție pentru modificarea sau îmbunătățirea situației ar fi pur și simplu uh, rescrierea uh, deciziilor cadru și a actelor legislative. Dar noi nu ținem neapărat uh, ca această a doua soluție să fie aplicată. Uh, cineva vorbea despre cutia Pandorei pe care am putea o deschide. Ei bine, dacă deschidem această cutia Pandorei, se pune întrebarea ce facem, ce se va întâmpla, vom reuși să obținem îmbunătățiri sau pur și simplu vom reveni la procedurile de extradare anterioare, care erau atât de anevoioase. De asemenea, uh, uh, dacă ar fi să rescriem uh, actele și mm, actele legislative care guvernează acest mandat european de arestare, se prea poate să ne confruntăm cu problema în care anumite state membre vor uh, uh vrea să utilizeze clauza opt-in sau opt-out. Ei bine, acesta este un alt motiv pentru care această modificare a actelor legislative nu mi se pare a fi o soluție de dorit. Cred că, pur și simplu, pe baza unor noi instrumente sau pe baza rafinării instrumentelor pe care le avem la dispoziție, vom putea îmbunătăți aplicarea acestui mandat. Vreau să mulțumesc uh, pentru, pentru intervenția comisiei. N-am uh, citit încă propunerea cu privire la asistența juridică, dar am înțeles că această asistență juridică va fi oferită doar la început sau va fi uh, oferită la începutul uh, procedurilor penale. Nu știu dacă mandatul european de arestare neapărat este, afocat, este afectat de, acest, uh, de această propunere de directivă, dar cu siguranță directiva aceasta va stârni apele, va tulbura apele, poate că acesta este lucru pe care trebuie să ni-l dorim, însă un lucru pe care mi-l doresc neapărat din partea Comisiei este uh, Uh, acela ca Comisia să evalueze condițiile de detenție. Uh, este inacceptabil ca oamenii să fie încarcerați uh, în așteptarea procedurilor judecătorești timp de ani și ani de zile sau luni și luni de zile și asta în plus în condiții precare. Aștept cu nerăbdare raportul celor doi experți desemnați de către Comisie pentru uh, studierea uh, sau pentru crearea unui raport pe tema aceasta. Am reușit deja să ne întâlnim cu acești experți, dar așteptăm cu mare, mare nerăbdare raportul lor final. Am inclus deja multe dintre detaliile pe care ni le-au oferit uh, în cursul întâlnirilor și tare ne-am bucurat că am avut parte de aceste întâlniri. Deci mulțumesc din nou Comisiei. Domnul Kirkhope spunea că trebuie să ne asigurăm că reformele sunt uh, dorite, sunt într-adevăr implementate. Iată, suntem cu toții de acord asupra acestui subiect cei dintre noi care vor fi realeși în legislatura viitoare ne vom asigura că acest uh, dosar va fi discutat în continuare uh, și în anii următori. Dar e important ca și Comisia și statele membre să se ocupe de această problemă, de această problematică. Și mm, Parlamentul European trebuie să se asigure că mandatul european de arestare este utilizat într-o manieră eficientă și, de asemenea, nu duce la încălcarea drepturilor omului. Pentru că dacă lucrurile acestea nu se întâmplă, reputația mandatului european de arestare va fi terfelită. Avem nevoie de aceste reforme. Comisia trebuie să ne asculte măcar de data aceasta. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Latford! După cum deja ați menționat, termenul de depunere a amendamentelor este cam strâns. Este vorba de data de 6 decembrie. Acesta fiind spuse, încheiem dezbaterea pe marginea acestui punct și trecem la vot, cam peste vreo două minute. Cei dintre dumneavoastră care doriți să părăsiți sala, vă rog să o faceți acum. I ask all those... Dragi colegi, toți cei care nu vor să voteze, vă rog să părăsiți sala. And we, I would like to proceed with the vote. Vom începe cu votul. Avem două puncte pe ordinea de zi. În primul rând, raportor este doamna McIntyre, este vorba de programul Pericles 2020. Programul de schimb, asistență și formare profesională pentru protecția monedei euro împotriva falsificării. Raportorul a ajuns la un acord cu Consiliul și ne propune să votăm în bloc acest text de compromis. Doamna McIntyre, doriți să interveniți? Nu cred că e nevoie să spun prea multe. Aș vrea doar să mulțumesc raportorilor din umbră, pentru că este foarte important să fi reușit să ajungem la un acord pentru ca programul să înceapă la 1 ianuarie. Am făcut eforturi mari pentru a ajunge la acord. Toată lumea a participat, raportorii din umbră și Consiliul, așa că vă mulțumesc tuturor pentru aceasta. Mulțumesc, atunci votăm textul de compromis. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? E foarte clar, se adoptă. Și acum votul final asupra textului modificat, vot cu apel nominal. Yeah, the vote is open. Now closed. S-a închis votul. Da, majoritatea, toată lumea este pentru. Felicitări, doamnă McIntyre. Doamnă președintă, aș spune un lucru, pentru că am avut acest vot și vreau să vă mulțumesc pentru votul pe care mi l-ați dat. Aș vrea să vă rog să avem dezbaterea la plenară în luna decembrie. Cred că trebuie să facem uh, presiuni pentru ca programul să înceapă la timp. Mulțumesc, da, este doar vorba de o verificare lingvistică care trebuie făcută și după aceea va fi posibil. Vă mulțumesc, doamna McIntyre. Așa cum spuneam azi dimineață, Celelalte două puncte de pe ordinea de zi, celălalt raport McIntyre și uh, punctul 9, acestea au fost amânate, așa că trecem imediat la abrogarea deciziei 2007-124-CE Euratoma Consiliului. Aici, pe 17 septembrie, coordonatorii au hotărât să se utilizeze procedura simplificată, așa că putem trece direct la vot, un vot unic asupra acestui proiect de rezoluție. Nu există amendamente. Cine este pentru? Mi se spune că avem nevoie de un vot cu apel nominal, așa că deschid votul. S-a închis votul. 37 de voturi pentru, 2 împotrive, împotrivă și nicio abținere, deci se adoptă. Nu mai trebuie să votăm altceva. Am făcut-o deja, am terminat cu voturile pe ziua de astăzi. Trecem, pentru că am terminat cu voturile, la punctul 11. Ok. So we can proceed. Se pare că invitații noștri sunt aici, așa că putem continua lucrările. Dragi colegi, vă rog, cei care nu sunt interesați să părăsească sala în liniște și să ne permiteți să continuăm lucrările. So, uh, colleagues, the question of the... Dragi colegi, problema persoanelor dispărute în Cipru a fost întotdeauna o problemă discutată aici la Comisia Libe. În 2007-2008 am avut rezoluții o declarație susținută de Parlament în 2011 de asemenea. În decembrie anul trecut, o delegație a comisiei noastre, prezidată de domnul Lopez Aguilar, a vizitat Cipru și a avut un schimb de opinii cu membrii Comitetului Persoanelor Dispărute și cu reprezentanții Parlamentului Cipriot. Doamna președintă a acestui comitet, doamna Schevi Cucuma Cutra, este invitata noastră de astăzi. Coordonatorii LIBE au hotărât să o invite pe doamna Cucuma Cutra pentru a se adresa comisiei noastre și pentru a ne prezenta situația în această chestiune umanitară. Vă rog, doamnă, vă dau cuvântul. Mulțumesc, Doamnă președintă, aș vrea să mulțumesc Comisiei Libe pentru această oportunitate de a vă informa în legătură cu situația persoanelor dispărute și cu ultimele evenimente. După cum știți, după invazia turcă în 1974 în Cipru, aceasta a făcut multe victime, persoane rănite și de asemenea persoane deplasate în urma conflictului între membrii comunității elene și a turci. 1508 de ciprioți greci și 553 de ciprioți turci au dispărut și uh, în urma acestor evenimente s-a creat acest comitet după un acord între cele două comunități și sub egida Națiunilor Unite. Aceasta pentru a ancheta situația. Acest comitet este alcătuit din trei membri, reprezentanței comunității uh, greco-cipriote și turco-cipriote, care sunt aleși de comunitățile respective și un al treilea membru care este ales de Comitetul Internațional al Crucii Roșii și de Secretarul General al ONU. Domnul Felfilo, care reprezintă comunitatea uh, greco-cipriotă și domnul Curciuc, care reprezintă comunitatea turco-cipriotă și domnul Henry Andrei, care reprezintă um, Națiunile Unite. Utilizând metoda um, ADN-ului s-au identificat 555 uh, de persoane dispărute și 348 uh, dintre ei sunt uh, greco-ciprioți, ceilalți fiind turco-ciprioți. S-au făcut și excumări atât în teritoriile ocupate cât și în Republica Cipriotă. Laboratoarele științifice lucrează cu ajutorul genetiștilor și cu coordonatorii din partea Comitetului de Identificare. Însă, din păcate, suntem sub presiunea timpului și tocmai de aceea Republica Cipriotă a făcut un apel public pentru că dacă cineva are informații în legătură cu persoanele dispărute să faciliteze aceste informații. Comitetul nostru a subliniat importanța de a colecta aceste informații cât mai repede cu putință, pentru că timpul este esențial pentru noi la 40 de ani după aceste uh, evenimente să înțelegem ce s-a întâmplat și să identificăm locurile uh, în care s-ar putea găsi aceste persoane. Câteodată Exhumările nu ne permit o adevărată identificare a persoanelor. Din 500 de exhumări făcute până acum, doar 200 ne-au permis să identificăm persoane dispărute. Așa că estimările sunt că ar exista încă 300, peste 300 de locații unde am mai putea găsi um, persoane dispărute, dar multe dintre ele sunt zone ocupate de armata turcă. De asemenea, uh, multe cimitire au fost declarate ca fiind uh, locuri ale armatei uh, turce, tocmai pentru a nu avea un acces public acolo. Și se face presiune publică față de armata turcă pentru a permite accesul și a avea informațiile necesare. Cerem și Parlamentului European să facă presiuni asupra guvernului turc pentru a avea acces la arhivele militare, lucru care nu se întâmplă deocamdată. Am văzut uh, materiale audiovizuale care ne arată că uh, soldații deplasau uh, corpurile uh, din zonele afectate în altele. Au existat și rapoarte în legătură cu deplasarea cadavrelor de către ofițeri militari. Și a existat o adevărată campanie în anul 1996 pentru escumarea cadavrelor și aruncarea lor în mare. Dacă Turcia nu prezintă, dacă Turcia va veni până la urmă cu aceste informații și va permite accesul, atunci ne vom putea termina treaba în curând. Această comisie nu anchetează cauzele morții acestor persoane și nu face nicio judecată de valoare sau în ceea ce privește responsabilitatea celor implicați. Iată de ce abordarea noastră este pur umanitară și aceasta ne interesează pe noi pentru a avea rezultate în sensul identificării persoanelor. Iar rudele ne cer să se facă justiție, să se cunoască situația în care uh, aceste persoane au dispărut. Sunt o serie de organizații internaționale care susțin aceste cereri. Pe măsură ce se înaintează cu procesul de identificare, trebuie să analizăm și problema certificatelor de deces. Multe dintre ele, pentru că uh, multe dintre ele au trecute pe, pe aceste certificate cauza decesului necunoscută, uh, lucru care este șocant. O persoană care a fost identificată, Nicosis Glezos, um, cauza decesului era necunoscută și cu toate acestea uh, se observă că avea trei gloanțe în cap, uh, o altă rană de glonț în altă parte a corpului, una în torax, alta uh, la nivelul piciorului. Același lucru se întâmpla și cu tatăl acestei persoane. Deci avem uh, certificate de deces în care cauza decesului este necunoscută și cu toate acestea se înregistrează toate loviturile de glonț și rănile provocate de acesta. Cred că este un lucru de neacceptat. Cred de aceea că avem o adevărată obligație morală față de rudele acestor persoane, indiferent din ce comunitate fac parte, pentru a înscrie pe acest certificat de deces dacă identificarea a avut succes prin metoda utilizării ADN-ului, să se menționeze și faptul că decesul a avut loc în perioada conflictului din 73-74 și de asemenea locul decesului. Cred că aceste certificate de deces trebuie să fie elaborate de către Comisia pentru Persoane Dispărute, pentru că aceasta este o parte importantă a programului de identificare care face posibil uh, aceste certificate. Avem 2,6 milioane de euro pentru programele noastre din partea Comisiei Europene acesta este bugetul pentru anul 2014. În afară de aceasta, guvernul cipriot caută în permanență donatori și avem uh, un deficit uh, operațional de 500.000 de euro. Am avut probleme care au apărut încă din 2011 și am avut o cooperare foarte bună cu Comisia Internațională pentru Persoane Dispărute, care ne-a permis să ne întărim uh, lucrările. Și aș spune că din 2006 până în 2013, Uniunea Europeană ne-a ajutat cu 12,7 milioane de euro, dintre care 3,18 milioane ne-au fost alocate de către guverne separate și 636.000 din partea guvernului turc, de asemenea din partea Regatului Unit sau a Germaniei, care au contribuit cu sume mai mici, dar dorim să le mulțumim tuturor pentru contribuția adusă. Credem totuși că avem nevoie de și mai multe resurse financiare pentru programul de identificare, pentru că acum ne putem intensifica eforturile. Cerem Parlamentului European să susțină munca comisiei noastre. Vă cer în mod direct dumneavoastră susținerea pentru programele noastre. Cerem ca Turcia să-și asume responsabilitățile, să ajute programul de identificare a persoanelor dispărute, pentru că rudele acestora au dreptul să știe condițiile în care și-au, să cunoască condițiile în care și-au pierdut um, persoanele iubite. E adevărat că insula noastră este o insulă mică, cu o populație de mai puțin de un milion de locuitori, dar pot să vă spun că timpul nu vindecă rănile, doar adevărul o face și programul de identificare a persoanelor dispărute este în primul rând o chestiune umanitară, însă este de asemenea necesar pentru ca cele două comunități să se poată împăca și să depășească divergențele din trecut pentru a reunifica Ciprul și pentru a-l elibera de ocupația armată. Vă mulțumesc pentru atenție și vă mulțumesc pentru oportunitatea pe care mi-ați oferit-o astăzi și sunt la dispoziția noastră pentru orice alte întrebări. Vă mulțumesc, doamnă Cucuma Cotră. Vă mulțumesc pentru această prezentare și pentru faptul că ați putut veni astăzi să participați la dezbaterea noastră. Dacă dorește cineva să intervină, domnul Triantafilidis, vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă, și eu aș dori să îi mulțumesc colegei care prezidează Comisia pentru Persoane Dispărute pentru prezentarea făcută. Am trei sau patru observații de făcut. Am participat la delegația în Cipru a Parlamentului European în decembrie anul trecut și am identificat aceste lucruri încă de atunci. În primul rând, nevoia de a accesa zonele desemnate ca zone militare. Cred că este momentul ca Parlamentul European să ceară insistent autorităților turce, în special celor militare, să permită accesul în aceste zone și să permită Comisiei pentru Persoane Dispărute să viziteze aceste zone și să ancheteze în mod adecvat situația. Pentru că avem semnale că pute, se pot găsi cadavre în aceste zone. Mai mult, este extrem de important să se ofere acces la arhivele militare la 40 de ani după invazie. Deci, justificările oferite în trecut nu mai sunt valabile. Cred, deci, că Parlamentul European ar putea pune presiune asupra autorităților turce pentru a ne pune la dispoziție fișiere, dosarele militare. În al treilea rând, un alt lucru extrem de important uh, pentru mine sunt certificatele de deces. E într-adevăr un paradox să vezi un craniu cu plăgi împușcate în frunte și să scrii pe certificatul de deces cauza decesului necunoscută. Deci aceste certificate ar trebui să reflecte situația reală. În al patrulea rând, bugetul. Am modificat bugetul anterior dar există în continuare un deficit de 500.000 de euro. Din punctul meu de vedere, această sumă nu este una foarte mare, deci am putea solicita donații din partea statelor membre, dar și din bugetul european. Nu în ultimul rând, un lucru pe care l-am mai spus deja în reuniunile anterioare ale LIBE. În 2008, Doamna Clamte a pregătit un raport și la punctul 6 spunea că trebuie să se uh, depună rapoarte anuale. Din păcate, doamnă președinte, noi nu am venit, noi Comisia Libe nu am venit cu rapoarte anuale. Îmi amintesc uh, că doamna Clante a făcut o treabă foarte bună, dar a părăsit Parlamentul în 2009 și atunci am decis că domnul Busutil ar trebui să fie raportorul. Dar, din păcate, și domnia s-a plecat și acum am rămas fără un raportor. Și atunci sugerez să punem acest lucru pe ordinea de zi la următoarea reuniune a coordonatorilor pentru a decide dacă ar trebui sau nu, și eu cred că ar trebui, să avem un raportor pe tema persoanelor dispărute din Cipru. Mulțumesc! Mulțumesc, sunt perfect de acord cu dumneavoastră și sunt convinsă că la următoarea reuniune a coordonatorilor vom trata și acest subiect. Și vom vedea ce au de spus coordonatorii? Doamna Vavadopoulou. Mulțumesc, doamnă președinte. Trebuie să spun că guvernele din Cipru uh, privesc această problemă ca pe una pur umanitară și s-a discutat în multe foruri internaționale Multe decizii și multe rezoluții au fost uh, date de către ONU, de către Uniunea Europeană și e mare păcat că suntem forțați să discutăm în continuare toate aceste lucruri după 39 de ani. Ar fi trebuit să se rezolve lucrurile, ar fi trebuit să fie o prioritate în toată această perioadă, pentru că este dreptul rudelor să știe soarta persoanelor dragi. Ca eurodeputați, am vizitat uh, laboratorul de identificare din Nicosia. Și am văzut câteva cranii care aveau uh, plăgi împușcate în frunte. Din păcate, mandatul Comisiei pentru Persoane Dispărute nu îi permite să încheteze cauza decesului și acest lucru este tragic, pentru că le dăm rudelor uh, cadavrul, este evident ce s-a întâmplat, dar în același timp le dăm un certificat de deces care spune că cauza decesului este necunoscută și aș spune că furia rudelor este cât se poate de justificată având în vedere câte plăgi împușcate există uh, pe cadavre. Este evidentă cauza morții și, într-adevăr, este uh, Rudele au dreptate când spun cum îndrăzniți să scrieți cauza decesului necunoscut, având în vedere că majoritatea acestor uh, oameni erau uh, soldați tineri care luptau împotriva invaziei turce. Cred că ar trebui să modificăm mandatul Comisiei pentru Persoane Dispărute, astfel încât să poată să modifice și cauza decesului. O să vin cu o propunere practică către Comisia Libe, pentru că noi monitorizăm uh, continuu progresele Turciei uh, în vederea aderării la UE. Libe lucrează la drepturile omului și cred că ar trebui ca în raportul de progres pentru aderare al Turciei sa, la capitolul drepturile omului ar trebui să scriem că Turcia ar trebui să permită accesul în zonele desemnate ca zone militare, atât din Cipru cât și din afara Ciprului, acolo unde există clar probe că s-ar putea găsi persoane dispărute. De fiecare dată când se identifică o asemenea zonă, administrația turcă o declară zonă militară astfel încât să împiedice activitatea Comisiei pentru uh, persoane dispărute. Apoi, accesul la dosarele militare. Mi-amintesc o rezoluție dată de Consiliul Europei atunci când eram membru în adunarea parlamentară, care a solicitat Turciei accesul la dosare militare. Dar acest lucru nu s-a întâmplat niciodată, deci trebuie să aplicăm presiune asupra Turciei, pentru că altfel vom discuta subiectul în următorii 50 de ani și rudele vor muri la rândul lor fără să afle ce s-a întâmplat cu persoanele dispărute. Nu în cele din urmă, în ceea ce privește finanțarea. Pentru mine este absolut inacceptabil să finanțăm Turcia ca un stat membru candidat cu milioane de euro, fonduri la care contribuie și Ciprul, ca țară donatoare și, în același timp, Turcia contribuie cu mai puțin de 600.000 de euro la Comisia pentru persoane dispărute. Și mă întreb, n-ar putea Uniunea Europeană să uh, taie o sumă din sumele din finanțarea acordată Turciei tocmai pentru a rezolva uh, Uh, problema persoanelor dispărute de care este uh, responsabilă Turcia după invazia din 1974? Domnul Claes. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să preiau 100% ceea ce au spus colegii ciprioți. Mi se pare scandalos că în 2013 avem o dezbatere în această comisie în ceea ce privește persoanele dispărute din Cipru și că în continuare ne lovim de rezistența Turciei, care nu vrea să se afle ce s-a întâmplat cu acești oameni și în ce împrejurări au dispărut. Ținând cont de faptul că există niște negocieri cu Turcia pentru aderarea la UE, care au demarat în 2005, până acum nu s-au înregistrat niciun fel de progrese pe această temă. Teme. Și, de asemenea, uh, să nu uităm de refuzul Turciei de a permite accesul uh, navelor cipriote sau, uh, sau avioanelor cipriote în porturi și aeroporturi. Și acest dosar este complet blocat. Deci nu mă surprinde absolut deloc. pentru că văd poziția de negociere foarte slabă pe care o adoptă Comisia Europeană. Pentru că nu, vin, nu aplică niciun fel de presiune. Comisia refuză să fie suficient de dură. Și de aceea n-ar trebui să fim surprinși să vedem că nu s-au înregistrat progrese de niciun fel. Cred că este, un, este scandalos și rușinos că astăzi, în 2013, tot ne milogim de autoritățile turce să ne ofere informații și cooperare. Cred că doar asta și-ar fi un motiv suficient să întrerupem negocierile cu Turcia în ceea ce privește aderarea la UE. Mulțumesc, domnule Cleis. Doamna Cucuma Cutra, doriți să adăugați ceva pentru a reacționa la cele spuse? να ευχαριστήσω όσους πήραν τον λόγο. Σίγουρα τους... Aș dori să le mulțumesc vorbitorilor și deputaților ciprioți pentru observațiile făcute. Cred că acum avem o imagine mai clară a modului în care ar trebui să mergem mai departe în căutarea dreptății. Aș dori să fiu de acord cu domnul Claes în ceea ce privește poziția noastră față de Turcia și modul în care noi le-am permis să nu-și asume responsabilitatea și în același timp ă, toate organizațiile internaționale au admis că Turcia este răspunzătoare pentru ce s-a întâmplat. Cred, deci, că Parlamentul European și alte instituții europene trebuie să joace un alt rol de acum înainte. Trebuie să pună presiune asupra Turciei, mai ales având în vedere aderarea Turciei la UE. Nu mai putem suporta situația așa cum este. Spre exemplu, dați-mi voie să vă reamintesc abordarea Turciei în timpul președinției cipriote și cred că aceasta este o indicație clară a modului în care Turcia colaborează cu instituțiile europene. Pentru că poziția lor n-a demonstrat doar lipsă de respect față de Cipru, ci au cerut și altor țări să nu coopereze cu Ciprul în timpul președinției. Ultima mea observație ar fi că avem nevoie de sprijinul dumneavoastră aici. Avem nevoie de sprijinul dumneavoastră pentru rudele uh, celor dispăruți care așteaptă încă după 40 de ani să afle soarta acestor uh, persoane. Turcia este sfidătoare, nu permite accesul la informații, au permis accesul doar săptămâna trecută la crearea așa zisei uh, Republici a Ciprului de Nord și au filmat niște ostatici uh, aduși cu autobuzul și sunt uh, convinsă că au ales niște persoane care nu sunt pe lista persoanelor dispărute. Dar, în mod constant, primim informații, cum ar fi cazul exhumării uh, din gropile comune, Hutlu Atalip, care a fost uh, uh ucis în 1996, tocmai pentru a fi împiedicat să spună publicului despre gropile comune. Trebuie să vedem cum cele două comunități ar putea să uh, colaboreze, atât greco-ciprioții cât și turco-ciprioții, pentru că, din păcate, nu vorbim despre decesele unor ofițeri militari, ci vorbim și despre civili, despre victime civile. Civili care au fost executați, pentru că avem rapoarte de execuții uh, duse împotriva copiilor sau uh, a vârstnicilor. Vă mulțumesc pentru sprijinul acordat și vreau să subliniez nevoia unui sprijin constant atât la nivel financiar uh, din partea UE și din partea statelor membre și uh, presiune pentru obținerea accesului la informații și accesului la zonele desemnate ca zone militare. Și pentru a rezolva și problema certificatelor de deces, mulțumesc. Mulțumesc, doamna Cucuma Cutra. Cred că sigur o să vă bucurați de sprijinul nostru și pe mai departe. Nu există nicio îndoială, după cum am spus, va fi pe ordinea de zi a coordonatorilor și vă mulțumesc că ați participat la această uh, ședință. Sesiunea de dimineață a comisiei noastre s-a terminat. Vom continua la ora 3 când uh, vom avea invitată și pe doamna comisar Malmström, care ne va prezenta trei documente importante care au fost adoptate în această dimineață în Colegiul Comisarilor. Deci, la ora 3 revenim în sală. Vă mulțumesc!